witam państwa serdecznie. przechodzimy do. vă mulțumesc doamnelor și domnilor să părăsiți sala în liniște trecem acum la explicațiile de vot știu că unii așteaptă acest moment cu nerăbdare ați așteptat cu nerăbdare de asemenea ca eu să devină să, să preiau președinția um, dezba, dezbaterii din plenară Rog încă o dată toate persoanele care părăsesc seala, care sunt înfometate, le invit să meargă la cantină în liniște și persoanele care încă vor să rămână în sală și să facă explicațiile de vot uh, să fie atente când le dau cuvântul. Dau mai întâi cuvântul doamnei Morva în ceea ce privește moțiunea de rezoluție despre angajamentele UE